Aș avea câteva comunicări de făcut. În primul rând, doresc să vă aduc la cunoștință că în conformitate cu articolul 226 alineatul 24 din regulamentul de procedură, prevede că se puteau face cereri de vot pentru corecțiile anunțate ieri la ora 17, însă nu s-au făcut astfel de solicitări, deci se consideră aprobat subiectul respectiv. În al doilea rând,